Hiermit erkläre Declar uh, reluată perioada de uh, sesiune întreruptă vineri 24 aprilie 2009. Stimate colegi, stimați colegi, cu câteva zile în urmă,